Hello, colleagues. Hai să... Bună ziua, dragi colegi. Vă sugerez să ne începem deja reuniunea. Rog pe toată lumea să ia loc. Ne uităm la proiectul de ordine de zi. Dacă nu este, nu are nimeni nimic împotrivă, considerăm că ordinea de zi este adoptată. Al doilea punct de pe ordinea de zi, comunicările președintelui. Astăzi nu există comunicări din partea președinției. Punctul 3 de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din 23 și 29 septembrie 2010. Dorește cineva să facă vreo observație în ce privește procesele verbale? Nu, atunci acestea sunt considerate adoptate și acum punctul 4 de pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu domnul Ian De care este președintele Comisiei de anchetă privind sistemul financiar din uh, Camera Reprezentanților din Parlamentul Țărilor de Jos și îi urăm bun venit! Osebită onoare pentru mine să vi-l prezint pe domnul uh, Ian De care a studiat dreptul și a fost avocat în Țările de Jos înainte de a-și începe viața politică la Consiliul uh, local din Herlen și apoi a fost ales în 1995 uh, uh, deputat la Camera um, uh, Statelor Generale și din 1998 um, este um, membru a celei de-a doua camere. Comisia pe care dumneavoastră o prezidați astăzi a fost creată în iulie 2009 și și-a încheiat prima parte a mandatului și anume anchetarea cauzelor uh, crizei financiare uh, în ce privește sistemul bancar și sistemul financiar. Acest raport a fost adoptat în mod oficial de către Parlamentul Țărilor de Jos în septembrie și acum Comisia intră în cea de-a doua parte a mandatului său și anume analizarea intervențiilor guvernului țelor de jos în sistemul financiar începând din 22 septembrie 2008. Acum aveți cuvântul, stimate domnule David. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Întâi de toate, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat la comisia dumneavoastră ca să vă vorbesc pe scurt despre raportul uh, întocmit de comisia noastră și să pot să vă răspund la întrebări. Am intenția să folosesc mai multe slide-uri ca să vă explic care au fost rezultatele anchetei noastre și recomandările pe care le-am emis. Înainte de a începe, aș vrea să vi prezint pe colegii care au venit cu mine colegul uh, Damen și domnul Bân, care ne-au ajutat în această anchetă, și de asemenea Natalie Coat, care coordonează munca de cercetare în comisia noastră. Dumnezeu este așezată în spatele sălii. Apoi, doamnă președinte, dacă îmi dați voie înainte de a începe propriu-zis prezentarea mea, aș dori să vă mânez originalul raportului nostru, este în limba olandeză, dar sunt convinsă că o să găsiți un loc în biblioteca comisiei dumneavoastră. E cântărește greu, dar Acum aș vrea să încep cu o vedere de ansamblu a rezultatelor anchetei noastre și a recomandărilor. Am să spun câteva cuvinte despre comisia noastră și despre această muncă de cercetare. Așa cum a spus și doamna președintă, ne-am uh, împărțit munca în două secțiuni. Mai întâi am vrut să analizăm cauzele crizei financiare, mai ales criza creditelor, și a doua parte a anchetei noastre va avea de-a face cu măsurile care au fost luate pentru a lupta împotriva crizei și mai ales miliardele de euro care au fost acordate de guvernul olandez pentru a ajuta diverse bănci și instituții financiare din țara noastră. În ceea ce privește comisia noastră, am avut opt deputați din opt grupuri politice din Parlamentul țărilor de jos. În momentul acela existau 11 grupuri politice în Parlamentul nostru, dintre care 8 erau reprezentate în comisia noastră. Și așa cum a spus doamna președintă și n-am să mai repet toate detaliile, ne-am început uh, lucrările în iulie 2009. Și misiunea Mandatul care ne-a fost dat de către Parlamentul din țările de jos a fost următorul. Trebuia să găsim cauzele turbulențelor care au afectat sistemul financiar în anul 2008 și apoi să facem mai multe propuneri asupra măsurilor care ar trebui luate pentru a îmbunătăți sistemul financiar. Să evităm, evident, o repetare a unei asemenea drame. Așa cum spuneam, munca noastră de anchetă, de cercetare, se împarte în două capitole. Primul, așa cum vă spuneam, are de-a face cu cauzele crizei și măsurile pe care le um, propunem. Camera de jos a Parlamentului din țările de jos a dezbătut acest raport în septembrie și toate cele 27 de recomandări au fost adoptate în unanimitate. Și urmează ca ele să fie aplicate. Deci, acum, mai în detaliu despre această primă secțiune. Cauzele crizei. Avem cauze de natură globală, europeană și, bineînțeles, națională, anumite circunstanțe specifice țărilor de jos. Din punctul nostru de vedere, poziția Parlamentului din țările de jos, capacitatea sa de supraveghere a, a avut un rol de jucat, sau mai bine zis, nu l-au jucat. A fost și o problemă de uh, legislație și de evoluții ale pieței. Noi am încercat să ne concentrăm asupra unor cazuri concrete, precum preluarea băncii ABN AMRO de către Uh, Fortis și Royal Bank of Scotland, care au făcut un consorțiu și au preluat ABN AMRO în 2007. Al doilea exemplu concret a fost uh, eșecul și falimentul a Icelandic iSave și cel de-al treilea caz la care ne-am uitat, pe care l-am analizat, a fost rolul autorităților de supravegheze olandeze și am încercat să vedem care a fost rolul jucat de Ministerul de Finanțe și de uh, Banca Centrală a țărilor de jos, precum și rolul pe care l-au jucat uh, autoritățile de supraveghere independente din țările de jos. Acum, câteva detalii despre modul în care am funcționat. Noi am beneficiat de ajutorul personalului, a unei echipe de cercetări, am trecut în uh, revistă literatura de specialitate, toate cărțile care s-au publicat în ultimul timp uh, despre criză și despre cauzele ei. Apoi am hotărât să organizăm audieri cu specialiști, personalități din domeniu am organizat audieri publice care au fost difuzate de către televiziunea olandeză pe primul canal național. Acum, în ce privește materialul pe care ne-am bazat cercetarea, noi am cerut uh, informații de la Ministrul de Finanțe, Ministerul de Finanțe, de la Banca Centrală Olandeză, din partea autorităților de supraveghere și am pus la punct un consiliu de consiliere compus din specialiști. Erau partenerii noștri din uh, partea universităților, colegi uh, academiști de la universitățile din Amsterdam, din Tilburg, și un uh, uh, cadru de la un fond de pensii uh, din țările de jos care se ocupă de gestionarea riscului. Am început prin a analiza criza financiară la nivel mondial. Și în ce privește cauzele, bineînțeles că totul a început cu uh, criza uh, acestor credite imobiliare în Statele Unite ale Americii, faptul că au existat atât de multe persoane care nu mai puteau să-și ramburseze creditele. Am vorbit și despre balonul uh, pieței imobiliare și despre criza uh, care a urmat odată cu acest balon, această bulă speculativă a explodat am văzut că puteam să, puteau să fie învinuite și politicele comerciale și monetare. Statele Unite ale Americii au această uh, relație cu China și uh, faptul că există un, un surplus al balanței comerciale mult mai ridicat de partea chineză în uh, raportul cu piața americană. De asemenea, ne-am uitat și la faptul că uh, se putea da pe globalizare și pe liberalizarea și, uh, piețelor financiare. A existat o mult prea mare dereglementare și prea puțină supraveghere. S-a ajuns la situații în care aveam rate ale dobânzilor foarte scăzute, creștere economică mare, uh, și o, o, o explozie a creditelor la consum. În același timp, instituțiile financiare um, își asumau multe riscuri și din această cauză s-a ajuns la catastrofa cu care ne-am confruntat cu toții. Ceea ce am spus noi Parlamentului din țările de jos și Guvernului a fost faptul că noi ca și alții înaintea noastră, ne-am dat seama că cauzele crizei erau greu de prevăzut, greu de ghicit dinainte. Mulți au fost mirați. Iată un exemplu. Parlamentul din țările de jos și de fapt e una din propunerile pe care le-am făcut acolo, am zis că Parlamentul ar trebui să fie informat de către uh, Autoritatea Centrală de Planificare și de, că, de, și de către Banca Națională uh, Olandeză în, în cadrul unor rapoarte comune despre starea sistemului financiar și a piețelor financiare, astfel încât să avem o supraveghere uh, la nivel macroeconomic. Să știm exact ce se întâmplă în sectorul financiar. Intenția noastră, atunci când am pus uh, această recomandare în raport, este că vrem să ne asigurăm că cele două instituții pe care le-am menționat își transmit de fiecare dată uh, uh, uh, rezultatele propriilor anchete și uh, activități de supraveghere Parlamentului din țările de jos. Apoi, când am analizat comportamentul băncilor și a instituțiilor financiare în general, ne-am dat seama că ele și-au asumat riscuri foarte mari pe care uneori le-au subestimat, alteori au făcut-o în mod intenționat. Și de faptul că interesele comerciale, dorința de profit, cântărea mai greu decât uh, um, gestionarea riscului. Întotdeauna băncile s-au preocupat mai mult de interesele lor comerciale decât de orice altceva. Și au avut uh, um, de suferit și presiunea uh, câștigării unei uh, valori cât mai mari a acțiunilor, faptul că această, aceste acțiuni să aibă o valoare cât mai mare și erau presiune din partea acționarilor. S-a ajuns la evoluții pe piețele financiare care um, au fost generate și de niște stimulente perverse, precum uh, remunerațiile, sistemul de prime, de bonusuri, faptul că aceste remunerații erau uh, uh progresive și nu țineau cont de risc, ci mai degrabă de profit. Apoi, consiliile de administrație, de management, ne-am dat seama că S-a făcut foarte puțin, cel puțin, nu suficient de mult pentru a supraveghea exact ce făceau aceste instituții financiare. Deci aceste consilii nu și-au făcut treaba. E nevoie, de fapt, o, de o schimbare a mentalității în sânul acestor instituții financiare. În țările de jos există un cod al băncilor, un cod de conduită. care a fost uh, redactat de către Uniunea Băncilor din țele de jos și este un sistem de autoreglementare. Există mai multe reguli în acest uh, cod de conduită care, de exemplu, stipulează cum trebuie să funcționeze Consiliul Directorilor, care este sistemul de uh, remunerație, de prime pentru directori, și comisia noastră a văzut că acest cod de conduită nu uh, ține cont de riscurile pe care și le asumă instituțiile financiare. Gestionarea acestui risc nu este uh, suficient de bine reflectată în acest cod de conduită. De asemenea, am mai constatat că la nivelul cel mai ridicat se acordă remunerații mari și prime foarte mari, dar noi considerăm că sistemul de uh, salarii și de prime ar trebui să fie bine gestionat și în mod armonizat la nivelul întregii organizații a unei instituții financiare și nu numai la, în ceea ce privește conducerea acesteia. Băncile nu au Uh, aplicat bine și nu au respectat bine acest cod de conduită și atunci noi am spus că poate că ar trebui să avem o lege și nu numai acest uh, uh, cod de conduită de autodisciplinare. Deci ar trebui să existe o lege care să stipuleze care sunt regulile de respectat de către bănci și cum se calculează salariile. De asemenea, am spus că consiliile de supraveghere ar trebui să fie consolidate, să aibă un rol mai pregnant, pentru că am constatat că acestea nu știau exact care le sunt sarcinile și cum trebuie ele să controleze activitățile băncilor. Un ultim cuvânt despre acest cod de conduită. Credem că și alte instituții financiare, nu numai băncile, precum companiile de asigurări sau fondurile de pensii, ar trebui să aibă și ele un cod de conduită gekeken naar de rol die de Nederlandse wetgever heeft gespeeld in de kredietcrisis. Apoi am analizat rolul legislaturii olandeze în criză și am constatat că în țările de jos legislația era axată pe armonizare și pe liberalizarea piețelor financiare. pentru a putea asigura un cadru omogen. Însă am identificat o serie de puncte slabe în legislația noastră. În primul rând, cerințele de capital pentru bănci și instituțiile financiare erau mult prea reduse. Și acele cerințe reduse de capital le-a determinat pe bănci să-și asume aceste riscuri crescute pe care le-am menționat. Apoi, normele de contabilitate s-a dovedeat că lucrau într-un, funcționau într-un stil prociclic. Și propunerile noastre au vizat găsirea unei soluții la această situație. De asemenea, în afara sferei supravegheate bancară, existau și alte instituții financiare care nu erau supuse supravegherii, care funcționau în umbră, să spunem. În ceea ce privește rolul Parlamentului, am constatat că Parlamentul țărilor de jos nu avea o atitudine suficient de critică cu privire la evoluțiile uh, la nivel global european și la nivelul țărilor de jos. Atenția lor se îndrepta mai degrabă înspre aspecte legate de liberalizarea pieței și nu încercau să vadă exact ce se întâmplă pe piață. Și exact asta am spus Parlamentului, că nu avea o atitudine suficient de critică cu privire la cum evoluau lucrurile, că avea o atitudine relaxată, stăteau în expectativă mai degrabă decât să acționeze și să ia o poziție critică. Și astfel am propus o serie de măsuri referitoare la legislație. În primul rând, am abordat problema care s-a uh, manifestat la nivel global uh, și anume legislația trebuia să funcționeze la nivel global sau european. Și dacă lucrurile nu vor fi puse în aplicare suficient de repede, atunci am recomandat ca țările de jos să adopte propriile măsuri pentru a împiedica repetarea situației de criză. În al doilea rând, am sugerat să se crească destul de mult cerințele de capital pentru bănci, însă acest lucru sigur trebuie să se întâmple treptat. Probabil știți care sunt propunerile Comitetului de la Basel. În țările de jos, considerăm că trebuie să se facă o diferențiere între băncile normale și băncile comerciale. Economiile cetățenilor nu trebuie să fie supuse riscului de a fi utilizate în scopuri comerciale. Deci, de aceea noi considerăm că trebuie să facă o disociere și economiile populației trebuie să se bucure de protecție să se asigure că nu vor fi folosite în operațiuni de risc ridicat, lucru care va fi în detrimentul populației. Și asta împreună cu creșterea cerințelor de capital. Există probabil aspecte pe care le cunoașteți. Directiva din țările de jos, care trebuie să includă o serie de criterii pe care trebuie să le aplicăm în cazul fuziunilor sau preluărilor pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar. E vorba de directiva Anton Veneta. Acest lucru a funcționat în cazul ABN Amro, am să revin la asta, de fapt a jucat un rol important în, în căderea BN AMRO și considerăm că testarea siguranței financiare a sistemului în astfel de cazuri trebuie să fie prevăzută în mod specific, așa cum se întâmplă în directiva menționată. Apoi, la fel cu privire la situația din uh, țările de jos. Am propus ca Banca Centrală să aibă rol de santinelă și să poată interveni atunci când este nevoie. Există o scară de măsuri de intervenție, o serie de măsuri de intervenție pe care le-am propus și care variază de la o simplă avertizare sau o discuție cu conducătorii unei bănci până la instrumente destul de dure, cum ar fi naționalizarea. În ceea ce privește sistemul de garantare a depozitelor bancare, propunem să se adopte cele mai bune practici la nivel european și propunem ca uh, contribuțiile diferitelor state membre, adică prima pe care acestea o plătesc, să fie în strânsă legătură cu profilul de risc și uh, aceasta să fie plătită ex ante, nu a posteriori. De asemenea, considerăm că Parlamentul țărilor de jos, după aceste critici pe care i le-am adresat, trebuie să învețe lecțiile și să urmărească mai îndeaproape sistemul financiar, fiindcă, după părerea noastră, dispune de mijloacele necesare pentru a face acest lucru. Propunerea noastră este, deci, ca în mod periodic și structural Parlamentul să urmărească sistemul financiar pentru a se asigura că nu vom mai fi luați prin surprindere cum uh, s-a întâmplat în trecut unde ne-am trezit că nu mai avem nimic de făcut și Parlamentul uh, s-a confruntat cu multe critici. Doamnă președinte, puteți să mă opriți când doriți. Însă deocamdată văd că pot continua. În ceea ce privește rolul diferiților factori implicați în țările de jos, era vorba de Banca Centrală, care avea rolul de autoritate de supraveghere, care nu a evaluat în mod suficient riscurile. A existat o avertizare, președintele Notfelling a avertizat cu privire la posibilul pericol, dar nu a intervenit mai departe. Deci n-a existat suficientă supraveghere a riscurilor sistemice. De altfel, autoritatea de supraveghere a piețelor s-a axat mai degrabă pe supravegherea microprudențială, adică starea, situația băncilor, fără a avea în vedere și uh, privirea de ansamblu, adică riscul macroprudențial, riscul care exista la nivelul sistemului global. Datorită cerințelor de rezerve care există între Banca Centrală sau de la Banca Centrală către bănci, nu am putut vedea cum s-a desfășurat propriu-zis această supraveghere microprudențială și uh, n-am putut să înțelegem de ce nu a fost observat acest risc macroprudențial. Există această clauză de confidențialitate în țările de jos, care în uh, țările de jos duce la anchete. Și am constatat că pe piață nu s-a pus suficient accentul pe importanța contabilă, adică în raporturile anuale ale diferitelor instituții financiare și ale diferitelor bănci, în explicațiile generale, nu s-a acordat suficientă atenție riscului asumat de instituțiile financiare și acest risc se reflectă în rezultatul contabil mai degrabă. Considerăm, deci, că această parte contabilă ar trebui să um, fie studiată mult mai îndeaproape și să formuleze propo, propuneri, mai ales în ceea ce privește raporturile anuale ale instituțiilor financiare și bancare uh, și să studieze riscurile existente la nivelul activelor și riscurile existente pe piața mondială. În ceea ce privește autoritatea de supraveghere a pieței, în urma raportului de la Rozier, care este doar un punct de plecare, considerăm că, având în vedere problemele pe care le discutăm aici, ar trebui să existe o autoritate de supraveghere europeană care să uh, aibă puterea de a interveni. De exemplu, în cazul iSave, țările de jos s-au confruntat cu niște contradicții destul de mari între autoritatea de supraveghere islandeză și cea olandeză. Existau puncte de vedere diferite. Și dat fiindcă nu era o autoritate uh, de supraveghere globală europeană, nu s-a putut uh, găsi o soluție. Era vorba de două autorități, fiecare își apăra interesul național și nu comunicau între ele. Și estimăm că trebuie să existe atât o autoritate europeană, cât și o mai bună coordonare între diferitele autorități de supraveghere europene. De la punctele 20 la 27 recomandăm o mai mare transparență în supravegherea prudențială și o mai bună cooperare între autoritatea olandeză și ombudsmanul, mediatorul din sectorul uh, financiar, adică instanța cărora, căreia îi se adresează cetățenii atunci când au probleme financiare în țările de jos și considerăm că instrumentele de care dispune autoritatea de supraveghere a piețelor trebuie să fie extinse pentru a putea interveni după caz. De asemenea, considerăm că autoritatea de supraveghere a piețelor trebuie să își îmbunătățească funcționarea și trebuie să se acorde importanță și responsabilității civile uh, pe toate piețele și mai ales în cazul de care vorbim. considerăm că trebuie să se adapteze această noțiune de responsabilitate civilă la ceea ce se întâmplă în realitate astfel încât riscul de responsabilitate civilă să nu fie o scuză pe care o folosește autoritatea pentru a nu interveni. În ceea ce privește partea contabilă, considerăm că ar trebui să existe noi norme pentru contabili astfel încât aceștia să înțeleagă clar sensul unui raport financiar anual și să poată analiza mai bine uh, pericolul de risc sistemic. Închei, domnul președinte, evocând două cazuri. La solicitarea Parlamentului din țărilor de jos, am uh, examinat cazul ABN AMRO și cazul iSave. Am utilizat aceste două cazuri ca bază pentru a vedea care au fost normele în țările de jos, cum au funcționat și care a fost rolul jucat de instituțiile publice în această criză. N-am uh, analizat în detaliu ABN AMRO, accentul a fost pus mai degrabă pe poziția ministrului de finanțe olandez, a Parlamentului olandez și a autorității de supraveghere a pieței. Și, în ceea ce privește relansarea ABN AMRO, vorbesc doar de relansarea de către consorțiul Fortis Banco Santander în 2007. Deci am constatat că în cadrul juridic în vigoare în țările de jos, ministrul de finanțe trebuia să arate că nu se opune unei fuziuni, să ofere consiliere cu privire la aspectele microprudențiale, cu privire la stabilitatea sistemului financiar din țările de jos și ce am constatat noi este că ministrul de finanțe trebuia să se bazeze doar pe sau se putea baza doar pe avizul băncii centrale. Mă gândesc la evaluarea consecințelor în ceea ce privește stabilitatea sistemului. Și acesta a lăsat băncii centrale sarcina de a evalua adecvarea acestor măsuri, contrar normelor în vigoare. Și am constatat că ministrul avea dinainte intenția de a spune da la această relansare. Era un da cu excepția cazului în care, deci atitudinea era favorabilă din prealabil și am conchis că în cadrul juridic în vigoare, ministrul de finanțe nu a observat aspectul politic și administrativ de care dispunea pentru a recomanda luarea de măsuri sau pentru a avea o opinie diferită. Deci avea o părere formată dinainte. Noi nu spunem că ministrul ar fi trebuit să acționeze altfel, ci doar că ar fi putut acționa altfel uh, în marja de manevră de care dispunea. Apoi, în al doilea caz, save. am constatat că Problemele au fost cauzate de Landsbanki din Islanda și de autoritățile din Islanda. Unul dintre funcționarii Băncii Centrale Orlandeze a fost audiat în cadrul unei audieri publice și acest funcționar ne spun, ne-a spus că avea senzația că autoritatea din Islanda mințea autoritățile din țările de jos, adică dădeau informații uh, eronate. Asta este problema pe care am menționat-o deja, adică cele două autorități de supraveghere a pieței care nu reușeau să iasă din contextul național. Și Banca Centrală Olandeză, având în vedere faptul că era vorba de o problemă extrem de sensibilă, nu a transmis avertismente, fiindcă asta ar fi dus la un adevărat scandal. Banca Centrală din țările de jos nu a acționat sau nu a acționat suficient împotriva propunerii care a venit din partea băncii iSafe Adică Banca Centrală din țările de jos ar fi putut să propună o serie de condiții pentru produsele iSafe pe care să le impună uh, către lanț banchii din Islanda, lucru care nu s-a întâmplat sau nu suficient. Banca Centrală din țara noastră, de asemenea, în cadrul legislativ existent, ar fi putut să ceară lanț banchii să nu folosească banii din depozitele populației pentru anumite produse cu grad de risc ridicat. Deci e vorba de o problemă de supraveghere prudențială și dacă Banca Centrală din țările de jos ar fi acționat altfel, poate și rezultatele ar fi fost altele. Fără însă să fim siguri 100% că ar fi fost altele. Foarte scurt, doamnă președinte, fiindcă aceste aspecte nu au mai mare, așa mare legătură cu comisia dumneavoastră, vreau totuși să mă refer la cea de-a doua parte. Ce am făcut, care au fost măsurile pe care le-am uh, propus instituțiilor financiare. Am examinat ce poate face Parlamentul. Am transmis o serie de recomandări. Săptămâna viitoare, Parlamentul din țările de jos va examina aceste propuneri și, la solicitarea noastră, va efectua o anchetă pentru a putea lansa un nou exercițiu de identificare a situației din legislația orlandeză. Posibilitatea de anchetă parlamentară oferă Parlamentul um, um, șansa de a interveni mult mai ferm decât am putut-o face noi cu Comisia noastră de anchetă în 2009. Au fost luate șase măsuri de către autoritățile olandeze. Naționalizarea ABN AMRO, apoi în al doilea rând. Introducerea de capital în AEGON, SNS Real și AING, ANG, apoi faci, facilitatea de garanție oferită de autoritățile orlandeze de 200 de miliarde, dacă nu mă înșel, care această facilitate a fost pusă la dispoziția băncilor și instituțiilor financiare. Și apoi extinderea sistemului de garantare a depozitelor de la 50 de mii de euro s-a extins la 100 de mii de euro. Și în al cincilea rând, după, în a cazului iSafe, am oferit uh, deponenților o sumă de până la 100.000 de euro. Deci 1,3 miliarde a fost suma totală acoperită de statul olandez. Deocamdată analizăm um, metoda de rambursare a acestei sume și avem și o situație specifică pentru ANG, unde am oferit garanția noastră um, în ceea ce privește portofoliul toxic, cum este el numit. ...85% uh, din risc va fi acoperit și și-l va asuma uh, statul. În mod normal, anul viitor, o comisie de anchetă va furniza uh, rezultatele concrete și finale. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mr. David, for your excellent presentation. It is very interesting and useful for us. Vă mulțumim, domnule David. A fost foarte interesant să ascultăm viziunea unei comisii speciale dintr-un parlament național mai ales având în vedere voturile ce urmează în Parlament și reuniunile ce urmează cu Parlamentele Naționale. Deschid uh, sesiunea de intervenții și uh, întrebări. Vom face mai multe runde de întrebări, câte trei. Începem cu doamna Beres. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule președinte, Vă mulțumesc foarte mult că ați venit să ne dați detalii despre lucrările dumneavoastră și veniți la momentul potrivit, pentru că comisia noastră, a cărei uh, raportor am fost eu, desemnată fiind de colegi, deci și noi tocmai am adoptat un uh, raport interimar în plenar cu o mare majoritate și obiectivul nostru era exact același pe care ne l-ați propus și dumneavoastră. Am vrut să vedem cum s-au făcut evaluările în diferitele state membre și împreună să putem să um, ne încrucișăm um, rezultatele anchetelor și să facem niște recomandări. Sperăm că la rândul nostru vom avea ocazia să venim în țele de jos și să vă prezentăm rezultatele raportului nostru. Mandatul nostru era mult mai extins decât al dumneavoastră, căci obiectul, uh, tema anchetei noastre era să ne uităm la dimensiunea financiară, economică și socială a crizei. Prin urmare, am, avem un evantai de propuneri mult mai larg. Dumneavoastră v-ați ocupat numai de aspectul financiar, dar multe din rezultatele uh, anchetei dumneavoastră uh, sunt aceleași cu ale noastre. În esență ne spuneți că factorul determinant a fost piața uh, creditelor imobiliare din Statele Unite. După părerea mea, dacă analizăm astfel lucrurile, ne confruntăm cu un anumit risc atunci când vrem să evităm o, un asemenea scenariu pe viitor. Deci eu cred că e o viziune oarecum uh, um, Uh, prea restrânsă. Ce s-a întâmplat pe piața imobiliară americană se poate explica prin modelul de creștere economică uh, privilegiat acolo. Un model care este prezent și în Europa. Și anume, care stimulează consumul cu credite. Și se explică și prin faptul că s-au mărit discrepanțele sociale și uh, s-a schimbat și raportul dintre plusvaloarea uh, plus valoarea consacrată capitalului, care a fost dată capitalului, în detrimentul uh, valorii mâinii de lucru. Căci de ce lumea contractează credite? pur și simplu pentru că nu are venituri suficiente pentru a putea consuma chiar și uh, strictul necesar. Deci, a devenit un cerc vicios în care nu poți să, să consumi dacă nu contractezi credite și când contractezi prea multe credite nu mai poți să le faci față. Acum am trei întrebări specifice pentru dumneavoastră legate de țările de jos, pentru că ce s-a întâmplat în țările de jos uh, ne servește de multe ori de exemplu. În dezordine. Ați vorbit despre uh, uh, miza guvernanței și eu cred că atât la nivel național cât și la nivel european încă nu am afirmat cu suficientă tărie faptul că trebuie reformată guvernanța întreprinderilor. Și nu se pune numai întrebarea dacă trebuie limitate primele, ci și să ne gândim la asociațiile lucrătorilor, la uh, masa salarială, la uh, nivelul salariilor, să ne gândim la um, um, greutatea pe care o au acționarii, uh, faptul că pot să votez cu acțiuni împrumutate sau nu. Și atunci vreau să vă întreb ce ați putut dumneavoastră observa cu titlul de bune practici sau proaste practici apropo de gestionarea fondurilor de pensii când dezbatem despre aceste teme, de exemplu, se spune că în țările de jos avem un model de urmat. Aderarea la un fond de pensie este obligatorie, de exemplu, la dumneavoastră. Deci aș vrea să ne spuneți mai multe. Un alt lucru care caracterizează țările de jos, modelul de supraveghere. Înainte de declanșarea crizei și apoi în timpul elaborării raportului de la Rozier, s-a vorbit mult despre modelul Twin Peaks. Vreau să știu în ce măsură modelul Twin Peaks, așa numit, a fost pus sub semnul întrebării din cauza crizei. Apoi, n-ați vorbit deloc despre uh, agențiile de rating din punctul nostru de vedere, aici rezidă o adevărată problemă și noi am spus că ar trebui să existe un model alternativ de finanțare a acestor agenții și să existe eventual niște agenții publice de rating. Apoi, în ce privește normele contabile, ați spus că contabilii trebuie să învețe să citească rapoartele financiare. Da, evident, dar nu ați menționat nimic mai precis despre normele contabile și despre locul pe care îl ocupă um, evaluarea justă a um, activelor și pasivelor. Apoi, ați vorbit despre directiva din 2007 asupra preluărilor în sectorul bancar și am fost mirată să aflu că prevederile acestei directive nu au fost încă transpuse în uh, dreptul uh, olandez. Deci, astea au fost întrebările mele. Mulțumim, doamnă Beres. Acum, domnul Thomas Mann și apoi domnul Ole Schmidt. Ja, äh, Frau... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Devit, ați spus că poate intrați prea mult în detaliu. Din potrivă, a fost foarte bine. Avem multe evenimente la Parlament la care ne întrebăm de ce am mai participat, pentru că nu avem suficiente detalii. Am, au fost așadar o serie de mesaje foarte importante. Ați spus că parlamentarii au avut numai uh, competențe limitate și noi sperăm că acest lucru se va schimba atât la dumneavoastră în țările de jos cât și în alte parlamente când există o, o situație de criză, mi se pare important să existe un impuls, pentru că mulți actori doresc să acționeze fără să fie controlați nicicum. În general, nu numai la dumneavoastră, în țările de jos, ă, s-a acționat târziu, dar nu prea târziu și cred că acest lucru ne va acorda o șansă pentru a putea influența evoluțiile viitoare și se va spune atunci că a fost important ca reprezentanții poporului să spună că s-au așteptat la transparență uh, și la reguli clare. O întrebare cu privire la autoritățile de supraveghere. Se spune de multe ori că sunt uh, oameni care primesc o grămadă de bani, ar trebui să supravegheze și nu fac nimic. Nu este cazul. Eu sunt din Frankfurt și Uh, am vorbit cu oamenii care se ocupau de asta și nu a fost cazul, uh, deci nu s-a întâmplat așa, au primit uh, de multe ori informații false, au avut greutăți în a avea acces la documentele necesare și acest lucru trebuie să se schimbe. Controlele trebuie să fie uh, obligatorii în interesul tuturor Uh, chiar uh, controlele interne uh, vor avea un, um, o importanță din ce în ce mai mare. Credeți că odată ce criza a trecut se va reveni la situația anterioară sau credeți că din experiența dumneavoastră din țările de jos vom putea să dăm mai multe competențe acestor autorități de supraveghere? În plus, spuseseți că ați avut uh, posibilitatea de a transmite reuniunile dumneavoastră uh, live uh, la televizor. S-au dat extrase și apoi pe televiziunea națională și apoi s-au făcut transmisiunile complete la televiziuni mai mici. Ne interesează acest lucru pentru că la noi totul se transmite pe internet și oricine are acces, dar mi-ar plăcea și mie să putem avea o astfel de vizibilitate, cum ați avut uh, dumneavoastră, pentru că uh, lucrurile pe care le discutăm sunt foarte importante. Apoi, în ceea ce privește experiența germană cu privire la taxa uh, pe tranzacții financiare, noi dorim să existe o astfel de uh, taxă, astfel încât băncile să plătească într-un fond de solidaritate, o taxă a, a, impusă băncilor ce fel de șanse vedeți că există în acest domeniu? Nouă ni s-a, nouă ni s-a spus dacă încercați să depuneți, să impuneți o astfel de taxă și alte țări europene nu participă, nu aveți nicio șansă. Credeți că se poate crea o majoritate aici? Încă două întrebări. Odată, sistemul dumneavoastră al ombudsmanului. Am înțeles că aveți un sistem în care există un ombudsman care stă la dispoziția cetățenilor și care se ocupă numai de domeniul financiar și care îi ajută pe cetățeni aici? Este o instituție centrală? Sunt uh, instituții regionale mai degrabă? Cum pot cetățenii uh, să fie implicați aici? Și ultima întrebare, poate cea mai dificilă. Ați spus că avem nevoie de o reglementare la nivel mondial. Este principiul uh, bunei speranțe uh, pe, pe care îl menționați aici? Credeți că există o șansă să avem uh, supravegheri și controle uh, Uh, poate chiar la nivel european, care implică și băncile, pentru că multe își doresc asta. Există bănci care lucrează foarte bine și care ar sprijini o astfel de inițiativă. Ce șanse avem ca acești Obama ai lumii să, uh, și din țări mai mici să spună da, participăm. Și dacă nu se ocupă Europa, mergem altundeva, în insulele Caiman, de exemplu, există și multe astfel de insule, Uh, pot, am auzit că unele dintre fondurile speculative au spus la revedere insulele, insulelor Caiman uh, și uh, au sperat că astfel să obțină mai multă încredere din partea publicului decât în trecut. Mulțumim, domnule Man, pentru întrebări. Domnule Schmidt, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vi s-au adresat multe întrebări, domnule David. Sper că aveți uh, memorie bună sau că v-ați luat notițe. Eu am două întrebări. Eu vin din Suedia și am fost uh, surprins de faptul că uh, părinții fondatori ai Europei uh, au, da, au eșuat când a apărut criza. În țările Benelux toată lumea a fost atât de naționalistă încât uh, s-a dat greș. Noi, în zona scandinavă, cooperăm foarte bine. Trebuie să vă spun că am fost uimit și aș dori să știu care sunt comentariile noastre pe acest uh, subiect. N-ar trebui să fim naționaliști nici măcar când este vorba de bani. Apoi, în ceea ce privește iSave, după cum spun, eu sunt cetățean nordic și inima mea bate pentru Islanda. Nu a fost prăbușirea Ice Save, ci a fost vorba de prăbușirea Islandei și este vorba în continuare de asta. Dacă citim rezumatul dumneavoastră, e foarte bine să vedem că vă asumați în țările de jos o oarecare răspundere, pentru că acest lucru nu a fost menționat în dezbatere, nu așa cum am văzut eu dezbaterea. Avem și membrii din Regatul Unit. Este vorba de o țară de mărimea orașului meu natal, Islanda. Iar dacă ei urmează să supraviețuiască, trebuie să îi ajutați. Iar condițiile pe care le impuneți acestor cetățeni, celor care mai trăiesc pe această insulă minusculă și încearcă să supraviețuiască acolo, va fi foarte greu ceilalți vor pleca în Regatul Unit, în țările nordice, poate chiar în țările de jos, pentru a-și construi un alt viitor. Iar asta va crea și mai multe probleme pentru Islanda. Eu sper că ați putea să luați în considerare o relaxare a acestor condiții. Am auzit că există zvonuri conform cărora politicienii din țările de jos impun Uh, condiții pentru statutul de membru al Islandei la Uniunea Europeană. Dacă nu se uh, rezolvă următoarele probleme, Islanda nu va fi um, primită în Uniunea Europeană. Vă rog să infirmați sau să confirmați aceste zvonuri. Cele două întrebări ale mele. Mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi, pentru întrebările dumneavoastră. Domnule David, aveți cuvântul. Așteptăm cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră. Mevrouw voorzitter, ehm, hartelijk dank. Ehm, ook... Doamna președinte, mulțumesc. Mulțumesc și tuturor celor care au pus aceste întrebări foarte pertinente. Este cel mai ușor ca răspuns să mulțumești. În ceea ce privește cele spuse de către doamna Beres, în legătură cu Statele Unite, am constatat că de aici a provenit criza. Iar asta a dus la faptul că am avut parte de o criză financiară și apoi de o criză economică în care încă ne mai găsim. Statele Unite au prezentat uh, situația, uh, ce s-a întâmplat cu piața imobiliară, ce s-a întâmplat cu creditele. S-au acordat credite într-un mod irresponsabil, uh, într-o cantitate extraordinară, inclusiv unor persoane care nu aveau mijloacele să-și plătească ipoteca. Este un fapt real. mai ales cazul uh, Lehman Brothers a fost foarte clar, a fost uh, cauza, a fost declanșatorul crizei. Iar noi, ca um, comisie de anchetă în uh, regatul țărilor de jos, nu putem să luăm măsuri pentru Statele Unite. De asta trebuie să se ocupe Statele Unite. Apoi ați menționat uh, aspectul guvernanței. și problema implicării lucrătorilor, precum și problema remunerației. Este ceva ceea ce au menționat uh, cel puțin parțial și alții, alți colegi ai dumneavoastră. Ca parte a mandatului nostru, în comisia de anchetă, a fost să analizăm exclusiv sistemul financiar noi am analizat sistemul financiar și ce s-a întâmplat în jurul acestuia. Nu am analizat ce a însemnat asta pentru economia uh, pentru economie, pentru aspectele sociale. Am văzut uh, proiectul dumneavoastră de raport și am putut observa că în ceea ce privește uh, ancheta investigația, ați mers mult mai departe, dar noi nu am avut mandat pentru uh, investigații atât de uh, aprofundate. Noi a trebuit să ne rezumăm la sistemul financiar. Acest lucru are de-a face și cu faptul că suntem o comisie de anchetă din Parlamentul Țărilor de Jos. Am fost reprezentanți ai opt uh, grupuri politice și vă puteți închipui că uneori au existat și divergențe de opinii. Au fost uneori uh, dezbateri foarte interesante. În calitatea noastră de comisie de anchetă nu avem nici competența, nici uh, sarcina de a pătrunde în alte domenii. Sunt alții care se ocupă de asta. În ceea ce privește fondurile de pensii, în dezbaterile publice și în ancheta pe care am efectuat-o, nu am analizat fondurile de pensii, însă am putut constata că, de fapt, aceleași lucruri erau valabile pentru fondurile de pensii ca pentru celelalte domenii, mai ales în ceea ce privește uh, preluarea riscurilor la investiții. Și aici, uh, fondurile de pensii au acceptat riscuri inacceptabile, de fapt. la ora actuală se discută despre măsura în care fondurile de pensii trebuie să se bucure de garantii, de garanții uh, prin uh, capital propriu. S-au pus problema uh, chiar a reducerii pensiilor. Uh, N-am ajuns încă în, într-o astfel de situație, dar dezbaterea uh, se derulează la ora actuală. Aici uh, joacă un rol important și managementul uh, acestor fonduri de pensii. Există un proiect legislativ care însă a fost respins și anume se propunea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 Ehm, het probleem waar de Problema a fost că nu ne-am uitat care au fost dificultățile fondurilor de pensii. Am analizat numai care a fost relația cu criza creditelor. Unde a existat o legătură, am și uh, spus ceva despre asta. Dar ceea ce ați menționat dumneavoastră merge mult mai departe de mandatul uh, nostru. Așadar, nu pot să vă mai spun nimic despre asta. Ați menționat modelul Twin Peaks. În discuțiile noastre cu privire la modelul Twin Peaks, am fost întotdeauna mulțumiți de această distribuție între Banca Centrală și Autoritatea de Supraveghere. Am spus că este bine să și analizăm cum a funcționat modelul Twin Peaks, dacă toată lumea a fost mulțumită de funcționarea acestuia. Ne așteptăm ca Parlamentul uh, țărilor de jos să sprijine această, aceste concluzii. Avem un uh, nou guvern de curând și, uh, cu siguranță, toate aceste lucruri vor juca un rol. Apoi, în ceea ce privește agențiile de rating. Am putut constata, în, cadru, în cazul agențiilor de rating, că acestea nu cad sub incidența sistemului de supraveghere aceste agenții de rating au de multe ori două funcții. Pe de o parte de consiliere, pe lângă întreprinderi, și pe de altă parte uh, judecă aceleași uh, și evaluează aceleași întreprinderi. Nu am am, am uh, propus un sistem de clearing în acest sens, un sistem de compensare. Nu am făcut uh, propuneri foarte precise, dar am spus că aceste agenții de rating trebuie să cadă uh, sub incidența autorității de supraveghere. Bineînțeles că ar fi frumos dacă acest lucru ar putea fi reglementat la nivel supranațional. Am uh, luat notă și de propunerile dumneavoastră, dar nu am avut o poziție detaliată cu privire la acest punct. Apoi, în ceea ce privește standardele de contabilitate. Am, am uh, putut constata că acestea au funcționat în mod prociclic și am propus ca pe lângă uh, creșterea uh, cerințelor cu privire la capital să fie stabilite și niște uh, rezerve pentru zile negre, să spunem așa, astfel încât uh, să se poată lucra și anticiclic. Se creează o rezervă în uh, momentele uh, prospere pentru a putea recurge la ele când situația este mai gravă. În ceea ce privește supravegherea, am propus și mai multă transparență în acest domeniu. Apoi, în ceea ce privește uh, directiva Anton Feneta, această directivă nu a fost transpusă în legislația națională. Există o propunere legislativă. Nu o să mi-o luați în nume de rău ceea ce vă spun, dar există o propunere legislativă. Însă, prin căderea guvernului, s-au prelungit procedurile. Era un punct controversat în Parlament și a fost uh, amânat o vreme, dar se va întoarce acum în Parlament. Am putut uh, constata că această directivă dorește să uh, împiedice mm, o alegere aleatorie din partea sistemului politic verificarea, auditarea stabilității este foarte importantă la fuziuni și preluări pentru a uh, putea să uh, avem o poziție informată și a putea uh, proteja pe cei unde este necesar. Met betrekking tot uh, de um, Îmi cer scuze, domnule Mandar. Uh, nu am reușit să notez numele dumneavoastră, având în vedere numărul mare de întrebări cu care am fost asaltat. Foarte des nouă supraveghetorilor piețelor, sentinelelor, ni se reproșează faptul că nu am tras învățăminte din ce s-a întâmplat, că de fapt am rămas cu brațele încrucișate. De fapt, domnule Mann, această criză cred că a marcat un uh, punct de răscruce pentru autoritățile de supraveghere. Mai multe instituții bancare ne-au spus acest lucru anul trecut. Înainte, autoritățile de supraveghere erau respectate. Acum lucrurile s-au modificat nițel instrumentele de supraveghere ale piețelor nu au fost suficient de adaptate. În trecut era suficient să contactezi autoritățile de supraveghere uh, și să poți să atenuezi, să poți să maschezi chiar o anumită situație care risca să devină una de criză. Acum nu se mai pot desfășura lucrurile astfel. Trebuie ca toate procedurile să fie mult mai transparente. Nu trebuie ca răspunderea civilă a șefului autorității de supraveghere să-i servească de alibi. De multe ori, acești șefi ai autorităților de supraveghere s-au ascuns în, sau în spatele acestui paravan ca să justifice faptul că nu au luat niciun fel de măsuri. Ei bine, acum Ministerul de Finanțe, ministrul de Finanțe, au propus mai multe măsuri astfel încât simțul răspunderii autorității de supraveghere să fie accentuat, precum și rolul pe care aceste autorități vor trebui să-l joace la, nivel, uh, um, la nivelul controlului prudențial, la nivelul supravegherii micro și macroeconomice. Ne dorim o schimbare a mentalității pentru a face față provocărilor Uh, vremurilor pe care le trăim. Ați vorbit și despre difuzarea audierilor noastre pe canalele de televiziune. Vreau să vă spun că aceste audieri au fost transmise în direct, exact în momentul în care se desfășurau și nu numai pe canalele de televiziune olandeze, ci și la radio. Și S-a vorbit mult despre aceste audiere apoi la programele de știri, în ziare. Peste tot s-a vorbit despre aceste audieri. Publicul era la curent cu ce se discutase. În ce privește aceste taxe uh, aplicate băncilor? Evident că nu va fi ușor. Nici dezbaterea în sine nu este una simplă. Atunci când am redactat acest raport, am observat, de exemplu, că ministrul olandez al finanțelor avusese ocazia să se pronunțe public pentru o asemenea taxă. Se numește impozit bancar, dar de fapt e vorba despre o prelevarea unei uh, taxe. Nu știm exact ce să facem cu acești bani, să avem un fond de urgență, un, un un fond în care acești bani să fie depuși pentru a fi folosiți în situații de criză? Nu știm încă dacă trebuie să avem un asemenea impozit. Dar evident că este esențial să ne gândim care vor fi condițiile de îndeplinit. Să existe, de exemplu, egalitate un, uh, între instituțiile bancare, să nu perturbăm concurența între acestea. De asemenea, nu trebuie să existe uh, uh, o cantitate mult prea mare de măsuri aplicate. Nu trebuie ca această eventuală taxă să fie o a 11 uh, condiție de respectat sau de îndeplinit de către bănci. Deci, cum spuneam, e important să definim foarte bine uh, toate aceste condiții înainte ca o asemenea taxă să devină realitate. Acum despre mediator. Noi îl numim mediator pentru uh, serviciile financiare și prestațiile băncilor. Există un singur mediator pentru uh, întreaga țară. Dar el este ajutat de un întreg aparat administrativ. De fapt, chiar duce lipsă de resurse umane. Și acest mediator a jucat un rol crucial, mai ales uh, în afacerea Dexia. De fapt, el joacă un rol deosebit de important atunci când e nevoie de mediere uh, cu caracter extrajudiciar în urma unor plângeri depuse de către cetățeni. Este o instituție publică, dar mediatorul este o persoană privată el rămâne un simplu cetățean și în plus are o, o um, datorie de confidențialitate. Însă, instituțiile bancare au această datorie de rezervă față de mediator. Tocmai de aceea noi propunem ca mediatorul să joace acum o funcție publică, să aibă aceeași Uh, obligativitate de rezervă, precum instituțiile bancare sau alte instituții financiare și să poate apoi să profite de pe urma uh, informațiilor pe care aceste instituții le-ar putea furniza. Nu este cazul în prezent. În ce privește reglementarea la nivel mondial? Cam peste tot în lume Uh, criza a făcut ravagii și de aceea se vorbește despre găsirea unei soluții la nivel mondial. Summitul G20, precum și Comitetul de la Basel, fac eforturi deja de mult timp pentru a găsi asemenea soluții. Sunt de acord cu dumneavoastră când se spuneți că totul este mult prea lent, avansează cu viteza mercului. De aceea, considerăm că ar trebui să nu așteptăm uh, indefinit, o perioadă indefinită și dacă lucrurile sunt, uh, nu sunt suficient de rapide, ar trebui să luăm măsuri pe plan național sau european, mai ales în ce privește cerințele pentru capitalul propriu. Întotdeauna am spus că cerințele pentru capitalurile proprii nu sunt suficient de ridicate și mai ales dacă este să ne gândim la raportul dintre uh, cerințele de capital propriu și riscurile asumate și raportul de uh, solvabilitate. Am citit uh, recomandările din Basel 3 și am spus că ar trebui să se ajungă la un raport de 9%, dar din punctul nostru de vedere lucrurile nu merg suficient de rapid și credem că țările de jos ar trebui să dispună de o marjă de manevră pentru a aplica alte prevederi, poate mai stringente, mai stricte, mă scuzați, pe plan național. Acum, prietenului meu din Suedia, domnul Ole Schmidt, pot să vă spun că ce, mi ce ați afirmat dumneavoastră aici mi s-a părut foarte interesant. Da, în anii 90 și dumneavoastră ați cunoscut o asemenea criză în fostul ciclu economic și ați reușit singuri să ieșiți din această criză. Ați luat o serie de măsuri. Asta nu înseamnă că noi estimăm că întotdeauna trebuie să se găsească o soluție uh, pe plan național. Criza din Suedia din anii 90 a fost de o cu totul altă natură și amploare decât cea pe care o cunoaștem astăzi. Nu era o criză datorată fenomenului globalizării sau una de anvergură mondială. Aceste produse uh, uh, uh, toxice, aceste um, um, um, împrumuturi, aceste investiții cu grad ridicat de risc, sunt răspândite peste tot în lume. Nu era cazul în anii 90. În anii 90, aceste tendințe erau uh, abia la început, făceau primii pași. Da, evident că trebuie găsite soluții la nivel național, însă atunci când analizăm faptul că există o interdependență între piețe financiare, între state, e uh, ușor pentru oricine de înțeles că numai soluții globale vor putea rezolva în mod radical această criză. Ați vorbit apoi mai mult despre iSafe. E o problemă foarte grea pentru noi, domnule Schmidt. Statul olandez a intervenit, așa cum știți, pentru a-i proteji, proteja pe micii deponenți. Garanțiile pentru aceste depozite au fost de până la 100.000 de euro per deponent. A fost plafonul garantat. Însă, este că, însă, problema este că există creanțe de până la 1,3 miliarde de euro pe care acum Islanda le datorează țărilor de jos din cauza acestor garanții pe care guvernul le-a acordat. Dacă îmi permiteți, am să mă pronunț în această privință atunci când vom termina și a doua parte a anchetei noastre. Este o problemă cât se poate de spinoasă în țările de jos. Ați mai spus ceva la sfârșitul intervenției dumneavoastră. Oare este rezonabil ca autoritățile olandeze să garanteze uh, uh, depozitele cetățenilor săi și apoi să ceară uh, Islandei să-i ramburseze acești bani? Nu vreau să uh, evit întrebarea, dar cred că a fost o mișcare prudentă să-i ajutăm pe deponenții noștri și de asemenea mi se pare normal să recuperăm o parte din acești bani. Acum, în ce privește împiedicarea aderării Islandei la Uniunea Europeană, e o chestiune pur politică care nu are nimic de a face cu mandatul de anchetă al comisiei noastre. Noi nu avem uh, motive să vorbim despre acest lucru. În țările de jos, Parlamentul este astfel organizat încât avem comisii parlamentare care apoi discută cu miniștri de resort. Deci, din motive de securitate, îmi pare foarte rău, nu pot să vă dau răspunsuri mai clare. Poate că peste un an, când ultima parte a raportului va, va fi adoptată, poate am să pot să răspund această întrebare. Sper că nu am uitat nimic, doamnă președintă. Vă mulțumim domnului David pentru aceste răspunsuri. Am avut o rundă de întrebări și răspunsuri destul de lungă, așa că poate, dacă puteți să, um, dacă vreți să păstrați întrebările la fel de complexe, vom avea mai puțin vorbitori. Sau bijna willen zeggen collega nationaal parlamentar. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului David pentru prezența astăzi aici, fiindcă știm că astăzi ar trebui să fiți în Parlamentul țărilor de jos, având în vedere că se discută declarația noului guvern. Deci, faptul că vă aflați astăzi aici ne arată cât uh, importanța alocați dialogului cu Parlamentul nostru. Înainte de a face o întrebare, doamnă președinte, am o serie de remarci de ordin general. Vreau să-i spun și doamnei Beres că întâi de toate, atunci când este vorba de uh, sfera de lucru a Comisiei, trebuie să știm că țările de jos sunt țări unde se cheltuie ce, printre cele mai mari sume de bani de către stat pe locuitor pentru uh, a salva băncile. Și chiar și din acest punct de vedere uh, putem înțelege mandatul care a fost alocat Comisiei dumneavoastră guvernul și parlamentul din țările de jos studiază sigur și alte aspecte ale crizei. Având în vedere că vă găsiți într-o poziție sensibilă, mai ales uh, atunci când vi se adresează întrebări incomode sau dificile, Totuși, dumneavoastră sunteți președintele unei comisii de anchetă, dar în viața de zi cu zi faceți parte dintr-un partid care uh, de multă vreme este în opoziție Asta ca să situăm uh, problema într-un context general și pentru a ajuta pe toți să înțeleagă că e dificil uneori să răspundeți la anumite întrebări. Am urmărit activitatea comisiei dumneavoastră și am văzut că ancheta se concentrează foarte mult pe situația din țările de jos. Recomandările se referă și la o reglementare pentru țările de jos, și la o serie de recomandări pentru guvernul țărilor de jos. Dar există și aspecte care au clar un caracter transnațional, fie european, fie chiar global. Deci se vorbește și despre nevoia de reglementare la nivel european după cum a spus dumneavoastră, trebuie să încercăm să rezolvăm lucrurile la nivel european. Dacă nu reușim, atunci să ne axăm pe plan național. Ceea ce mă uimește, fiindcă asta înseamnă că subevaluați eforturi care au fost făcute, eforturi importante care au fost făcute chiar și la nivel european și considerați că cea de-a doua parte a anchetei, care are legătură cu situația din țările de jos, ar trebui să ia mai degrabă, mai mult în considerare situația europeană sau dimensiunea europeană a situației. Vreau să vă explic și să vă ajut să înțelegeți că noi suntem alături de dumneavoastră. Perioada acută a critei a trecut, există state care deja tind să uite ce s-a întâmplat și la nivel european ambițiile încep să scadă. Ați spus că trebuie să existe schimbări în ceea ce privește supravegherea bancară, ați menționat raportul de la Rozer, dar ministrii de finanțe sunt cei care au vrut să renunțăm la tot, în timp ce Parlamentul a insistat pentru o reglementare mai fermă. La fel și în cazul bonusurilor. Dumneavoastră ați vorbit despre codul băncilor, dar știți că toate aceste instituții funcționează și la nivel european. Parlamentul nostru a încercat să impună nu un cod al băncilor, ci o legislație europeană în domeniu. Și apoi, mecanismul pentru soluționarea crizelor și propunerea privind o taxă pentru bănci statele membre blochează lucrurile, în timp ce Parlamentul propune soluții destul de radicale. Apoi iSafe și garanțiile pentru depozit. În Europa, fiecare stat membru are sistemul său, pe când noi promovăm ideea unui sistem european care ar ajuta la rezolvarea situației. Și același lucru e valabil și atunci când vorbim despre o mai bună supraveghere macroeconomică. Acum am două întrebări pentru dumneavoastră. Aveți legături cu comisii omologe din alte parlamente naționale pentru a încerca poate să promovați împreună o abordare europeană? Și o a doua întrebare. Nu credeți că pe lângă recomandările făcute la nivel european, ar fi o idee bună să facem și propuneri europene? și deci să solicitați Parlamentului olandez un sprijin pentru abordarea europeană, să-l sensibilizați puțin pentru a putea consolida această implicare? Mulțumesc acum, domnul Mitchell. Mulțumesc, doamnă președintă. Sper că putem, uh, puteți distribui în mod electronic aceste slide-uri care sunt foarte utile. Îi mulțumesc domnului David pentru contribuția foarte interesantă. O să încerc să fiu foarte concis. V-ați folosit la CRA aceste agenții de rating de credit. Am discutat cu aceste agenții sub președinția doamnei Berez și nu vi se pare amuzant că aceste agenții sunt acum partea guvernului sunt guverne de rating. Adică sectorul privat este cel care reglementează sectorul uh, public. V-ați gândit la asta? La faptul că acești oameni nu ar trebui să reglementeze ce fac statele și sectorul public, având în vedere situația din trecut. În al doilea rând, ați abordat chestiunea dobânzii scăzute și controlarea inflației plăților datorită inflației active. De peste 2 ani uh, îl întreb pe președintele Băncii Centrale în cadrul Comitetului Monetar și Economic despre această situație a inflației. În țara mea, dacă n-am fi avut problema inflației activelor, n-am fi avut nicio problemă, dar există această problemă a inflației activelor în Irlanda, de unde probabil vă dați seama că vin. Și o a treia întrebare Cred că am ajuns unde suntem pentru că, într-o mare măsură, sistemul financiar și bancar a funcționat în mod automat pe baza unor programe de calculator care hotărau ce se vinde, ce se cumpără. Chiar și în bănci, bă, um, computerele hotără să trimită o scrisoare unui client, de exemplu. În multe cazuri, instituțiile promovează produse pe care nu le înțeleg. Produse cu um, rating AAA și care se refereau la proprietăți suprime cu un credit de risc ridicat. Am o întrebare cu privire la situația situație care are legătură cu țara mea. În trecut, și nu mă refer acum la situația macroeconomică, dacă vrem să ieșim, vroiam să ieșim uh, din situație, cream uh, locuri de muncă pentru IMM-uri, care sunt de fapt coloana vertebrală a economiilor. În trecut existau deci manageri de bănci care își cunoșteau clienții, care le cunoșteau trecutul, care cunoșteau modelul folosit de aceștia în afaceri. Nu știu cum se întâmplă în alte țări, dar în raportul de criză care a fost solicitat de Parlament se spune că trebuie să ne întoarcem la acești manageri de bănci tradiționali care nu joacă la ruletă cu riscurile, ci își asumă riscuri calculate, fiindcă despre asta e vorba. Dacă nu poți să ai o afacere care să dureze, n-ai cum să ai profit. Dacă totul ar fi numai despre profit, toată lumea ar intra în afaceri. Deci, afacerile nu trebuie să fie transformate în jocuri de noroc, să nu fie uh, doar programe automate pe calculator, ci oameni care analizează trecutul unei companii și iau hotărâri întemeiate. V-ați gândit la această situație și aveți o părere? Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Încă o întrebare de la doamna Ford. Mulțumesc, vreau să mă alătur lui Gay Mitchell. Evident, dacă sectorul public nu a cerut, n-ar fi cerut sectorului privat să uh, uh primească credite, atunci n ar fi fost nevoie de creșterea gradului de risc. Deci există clar uh, un motiv pentru care s-a întâmplat acest lucru. Vă mulțumim pentru comentariile referitoare la situația din țările de jos. Uh, e o situație pentru care eu o mare înțelegere. Și comentariul dumneavoastră cum că național au fost factori de decizie care aveau puterea juridică uh, de a face lucrurile altfel decât au fost făcute, dar au hotărât dintr-un motiv sau altul să nu folosească acele competențe. E o lecție asemănătoare cu de unde se pot trage concluzii similare cu ce s-a întâmplat în Regatul Unit. Am două întrebări. Ați vorbit despre acționari mai responsabili, un lucru pe care l-am subliniat și noi în Regatul Unit. Ați vorbit despre uh, activități contabile mai responsabile. Puteți să ne detaliați cum uh, vedeți rolul acționarilor, cum credeți că aceștia pot deveni mai responsabili? În ceea ce privește standardele contabile și contabili, ați spus că aceștia ar trebui să fie informați mai clar cu privire la riscuri în conturile anuale. Ați mers mai departe? În această privință v-ați gândit care e, trebuie să fie rolul în guvernarea corporatistă, dacă ar trebui să participe în Consiliul de Administrație la întâlnirile acestui Consiliu sau spuneți că ar trebui să aibă un rol de auditori atunci când apar probleme? Aveți cuvântul. Încă înainte de asta, spune domnul Michel, a fost făcut un comentariu. Nu cred că singura opțiune ar fi ca sectorul privat să se reglementeze. Noi ar trebui să reglementăm cum reglementează sectorul privat. Altfel dăm puterea celor care în trecut au abuzat de această putere ar trebui să avem uh, fie reglementator la nivelul sectorului public, fie un mix între public și privat. Evident, în trecut a fost un conflict de interese și eu, cel puțin, mi-am pierdut încrederea în oamenii în care ne-am pus încrederea în trecut. Mulțumesc pentru comentariu, spune doamna președinte, domnul David. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Domnul Wortman Col a doamna Wortman-Col a ridicat o chestiune foarte interesantă. M-a întrebat uh, ce fac aici și că ar trebui să fiu în uh, Olanda, acasă. Înțeleg însă faptul că apreciați prezența mea aici și vă mulțumesc pentru asta. trebuie să rezist tentației de a și vizita Bruxelles, fiindcă trebuie să mă întorc foarte repede acasă și e foarte bine că mi-ați reamintit acest lucru. Dacă îmi permiteți, am să reiau intervenția dumneavoastră și Mă refer la reproșul pe care l-ați făcut că nu am abordat suficient lucrurile dintr-o perspectivă europeană. Ca să clarific puțin, în ceea ce privește situația internațională, noi am aprofundat-o Însă nu m-am referit eu în prezentarea mea așa de mult la această chestiune. Am vorbit de Basel, de G20, de supravegherea la nivel internațional și am spus că pe baza experienței noastre putem spune că este nevoie de reglementare la nivel european. Și am vrea să se meargă mai departe uh, pe baza propunerilor grupului de la Rozier. Am vrea să se ajungă și la posibilitatea de uh, efectuare de rezerve sau de, pre, de dispoziții în caz de probleme. Nu știu dacă dumneavoastră a spus asta sau altcineva care a intervenit, dar s-a menționat aici faptul că sistemele naționale sunt diverse. Și pe baza experienței iSafe ne-am dat seama că ar fi bine să se ajungă la un sistem european și cu uh, o serie de taxe care să aibă legătură cu nivelul de risc asumat. În ceea ce privește această taxă pe tranzacțiile financiare și aici am spus, trebuie să intervine Europa și trebuie să găsim o soluție europeană. Ministerul nostru de Finanțe și-a spus propria părere, deci evident în țările de jos vom avea o astfel de taxă și dintr-o perspectivă generală recunoaștem importanța acestui nivel european. Însă, caracterul urgent al situației, fiindcă asta este de fapt punctul de plecare al raportului nostru, deci acesta, acest caracter de urgent este unul foarte stringent. În același timp, există și o tendință de a scăpa din vedere sau de a insista, de a exagera această necesitate de intervenție. Și de asta spun că e important să avem grijă cum acționăm, fiindcă trebuie să ne gândim să asigurăm o mai bună funcționare a sistemului. Prin urmare, dacă trebuie să așteptăm ca lucrurile să înceapă să funcționeze la nivel internațional sau la nivel european, și asta dacă va dura prea mult, uh, atunci credem noi că e mai bine să acționăm la nivel național. Și președintele Băncii Centrale Naționale a subliniat exact acest lucru. Uh, posibilitatea de a interveni la nivel uh, național în cazul în care acțiunea internațională sau europeană uh, durează prea mult. Și tot ce pot să fac este să fiu de acord cu acest lucru. Apoi, în ceea ce privește dorința sectorului privat de a nu schimba nimic. Doamnă președinte, vreau să intervin. Wortman, doamna Wortman-Col. Vă înțeleg poziția, însă ceea ce încerc eu să spun este că Comisia Europeană, mă refer la raportul de la Rozier și altele, deci Comisia prezintă niște propuneri ambițioase, care oarecum uh, sunt similare cu ceea ce solicitați dumneavoastră. Parlamentul le sprijină aceste propuneri, pe când statele membre și parlamentele naționale tind să nu aibă, să nu ia în considerare aceste recomandări. Deci, colaborați și cu alte parlamente naționale, fiindcă parlamentele naționale sunt cele care pot contribui pentru o soluție europeană mai ambițioasă. Lucru care va fi bun și pentru țările de jos domnul Ian David. Singurul parlament cu care am avut legătură anul trecut, în cadrul comisiei noastre, este Parlamentul Belgian. Acolo au funcționat, sunt sau au funcționat două comisii. Noi am discutat cu Comisia de Anchetă Belgiană, însă au apărut probleme la nivel guvernamental în Belgia și legătura cu această comisie a fost întreruptă. Dar sunt de acord cu dumneavoastră și, de fapt, este și o dorință exprimată de președintele Băncii Centrale Olandeze să existe astfel de legături, având în vedere că va exista o adevărată anchetă concretă cu privire la măsurile de intervenție în criză și că, da, ar fi de dorit ca această anchetă să aibă un caracter internațional. Prin urmare, ori de câte ori va fi nevoie, uh, vom avea legături cu parlamentele naționale dacă este nevoie, dar în calitate de comisie de anchetă nu putem să uh, facem mai mult de a păstra aceste legături, de a face schimburi, deși deocamdată nu s-a ajuns nici măcar până aici. Apoi, celelalte puncte care au fost menționate. Ja, nee, dat is het punt van Europa, dat klopt. Uh, ja, het, het, het... Aspectul referitor la dimensiunea europeană a fost discutat. Uh, garanțiile bancare. Am vorbit și despre asta, deci cred că am răspuns la toate întrebările. Domnul Michel, acum. Ați discutat despre agențiile de rating și despre poziția acestora și ați prezentat un punct de vedere interesant cu privire la sistemele informatice automatizate din bănci. Am avut în vedere și acest lucru în cadrul activității comisiei noastre și am constatat că ce s-a întâmplat în cazul iSave și în cazul băncii DSP ne arată că activitățile de internet banking au facilitat acest asalt asupra băncilor, spre deosebire de cazul Northern Rock, unde oamenii au trebuit să aștepte pentru a avea acces la conturi și au fost acele cozi imense. De aceea situația a fost complet diferită. Și ați vorbit și despre reluarea rolului acestui gestionar, acestui manager al băncilor care își cunoaște clienții, le cunoaște situația. Într-adevăr, am avut în vedere mai multe astfel de roluri. De exemplu, în cazul ABN AMRO, unde bancherii discutau orice dosar în Consiliul de, orice dosar în Consiliul de Administrație atunci când se dădeau credite. Asta în trecut. Acum acest model nu mai funcționează și lucrurile stau cu totul altfel. Nu știu deci care ar fi cea mai bună soluție dar am constatat oricum că această nouă metodă de lucru, față de care dumneavoastră pe bună dreptate spuneți că este automată și că bancherii sau Consiliul de Administrație nu cunosc uh, în detaliu produsele și componența acestora, este deci o situație care a dus la asumarea de riscuri atât de mari. De aceea, din perspectiva abordării prudențiale, trebuie să fie luate măsuri pentru a ajunge la o mai bună gestionare a riscului. Ce înseamnă asta? O mai bună evaluare a riscului, o, un mai bun control, o mai bună gestionare a riscurilor, lucruri care trebuie să fie avute în vedere atunci când se elaborează aceste coduri ale băncilor. Cel puțin pe viitor trebuie să se întâmple acest lucru. La fel, cu privire la acest cod al băncilor, trebuie să clarific faptul că e vorba de o formă de autoreglementare și comisia noastră de anchetă și-a dat seama că dacă acest cod nu va fi strict, dacă chestiunea remunerărilor și a bonusurilor nu va fi gestionată mai bine, dacă nu se definește mai bine rolul Consiliului de Administrație și așa mai departe, într-un final, o să ajungem la o legislație în domeniu și astfel toate aceste lucruri vor fi luate în considerare mult mai bine. Doamna Ford. Dat, dat moet ik daarover uh, even kijken? Laat, laat, ik eerst even, maar, laat ik maar eerst even nog iets zeggen over de... Ja, u, u heeft gelijk, u heeft dat punt... Uh, încă o dată, pe scurt. Ați descris uh, foarte bine uh, subiectul cu privire la bancheri. În ceea ce privește poziția acționarilor, tendința la acționari este întotdeauna să se uite la valoarea um, acțiunilor nu le este importantă poziția acțiunilor, ci uh, ce uh, profituri au de pe urma acestora. Iar aceștia întotdeauna au interese pe termen scurt, mai degrabă decât interese pe termen lung. Se uită la dividendele de care au parte pe termen scurt. Foarte rar contează interesul pe termen lung al companiei la care este cineva acționar. Noi propunem să se creeze stimulente pentru acționari, astfel încât ei să se implice mai puternic în destinul întreprinderii. Se poate face acest lucru, de exemplu, printr-o perioadă mai lungă în care banii stau în bancă. Și astfel, uh, printr-o perioadă extinsă, să existe drepturi de vot preferențiale sau alte avantaje. Așadar, ar trebui să fie îmbunătățită legătura cu întreprinderea respectivă. Astfel, banii rămân mai mult timp în întreprindere și, în același timp, acționarii au o mai bună poziție în întreprinderea respectivă. Apoi, în ceea ce privește rapoartele întreprinderilor, rapoartele uh, comerciale, acestea sunt rapoarte mm, foarte consistente. Dacă analizăm rolul auditorilor, nu numai în criza financiară, ci în general. Există exemple la nivel uh, mondial în care auditorii au făcut bune rapoarte, iar apoi au existat, de fapt, mari probleme cu întreprinderea respectivă. Am, am constatat problema și am spus, acolo unde este posibil, auditorii trebuie să se uite la uh, poziția generală a întreprinderii, să se uite la riscurile din jurul întreprinderii respective. Aceste propuneri în țările de jos au dus deja la situația în care uh, Asociația Profesională a Auditorilor are reuniuni cu autoritățile uh, cu privire la, uh, care se ocupă de piața financiară. Așadar, autoritatea de supraveghere de supraveghere s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Auditorilor. A existat chiar o discuție uh, cu uh, Comisia Financiară a Parlamentului. Și de aici a reieșit uh, sarcina pentru auditor ca aceștia să găsească criterii, să formuleze o serie de criterii care să servească unei mai bune raportări. raportul, unei, raportul anual al unei companii trebuie să fie uh, o sursă de informație pentru terți. Iar auditorul este persoana de încredere cu privire la activitățile companiei respective. Trebuie să poți avea încredere în auditor și trebuie să te poți uh, baza pe uh, acest uh, raport în calitate de client, de exemplu. Apoi, în ceea ce privește activele. Am putut constata că în Statele Unite, dar și la nivel mondial, datorită lui Alan Greenspan, a existat politica unei rate de dobândă de referință foarte scăzute întotdeauna s-a încercat menținerea acestei rate a dobânzii cât se poate descăzută, astfel încât să existe creștere economică. Dar a reieșit și cred că Greenspan a și recunoscut acest fapt de curând, că această strategie nu a fost una corectă. Această rată a dobânzii foarte scăzută a jucat un rol foarte important în uh, criza imobiliară din Statele Unite, care a dus la consecințele pe care le cunoaștem cu toții. Acestea au fost răspunsurile mele, doamnă președinte. Sper că am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru răbdare, domnule Stolojan. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Eu am o singură întrebare. Dacă în această analiză făcută la, la Parlamentul olandez s-a avut în vedere și comportamentul băncilor olandeze în țările emergente, in, incluzând aici și cazul țării mele România, unde criza financiară n-a fost determinată de investiții în active toxice, ci a fost determinată de pur și simplu avalanșa de credite pe care aceste bănci, nu numai băncile olandeze, dar și băncile austriace și altele, au determinat-o în aceste țări. Și sigur, în momentul crizei, Uh, s-a produs o cădere bruscă a acestor fluxuri și a creat probleme deosebite în, uh, în aceste țări. Deci întrebarea mea este, ați avut în vedere și comportamentul băncilor olandeze în aceste țări și care a fost impactul acestui comportament pentru problemele care au apărut în Olanda? Thank you, Mr. Stolojan. Vă mulțumesc, domnule Stolojan. Dacă nu mai sunt alte întrebări, îmi voi permite și eu să pun o întrebare scurtă de ordin tehnic ce ține de mandatul comisiei dumneavoastră. Când noi am uh, pus bazele comisiei noastre pentru criza financiară, uh, pentru a analiza uh, cauzele crizei, știm în același timp că odată ce a fost stabilită această comisie, recomandările nu vor avea un rol legislativ, ci vor fi recomandări față de statele membre. Care este mandatul comisiei dumneavoastră? Este similar cu al nostru sau va exista un efect legislativ după, în urma recomandărilor dumneavoastră? Vă mulțumesc! Eh, mevrouw de voorzitter, ehm, de rol van de Nederlandse bank. Doamnă președinte, rolul băncilor olandeze, ați menționat exemplul României. Cunosc rolul uh, acesta. Este vorba de faptul că, cu siguranță, băncile uh, și băncile olandeze au dat uh, credite și în alte țări și recunosc că la un moment dat s-a încetat uh, cu această practică. Dar acest lucru s-a întâmplat la nivel mondial. Și în Statele Unite s-a întâmplat același lucru. A existat uh, acest stop al creditelor, stop uh, pentru lichidități și asta a contribuit la criză pentru că a dus la situații foarte dificile. S-a întâmplat același lucru și în țările de jos și pentru băncile din țările de jos au existat consecințe. Însă nu am analizat această situație. Nu am analizat modul în care s-au comportat băncile olandeze la acordarea de credite în uh, țările emergente nu făcea parte din mandatul nostru. Însă, în Parlamentul olandez am discutat acest subiect, nu în comisia noastră, ci în dezbateri generale uh, împreună cu guvernul neerlandez. Am discutat despre ce înseamnă acest uh, stop al creditelor, acest credit crunch pentru economie, pentru IMM-uri. Și pentru uh, olandezi au existat probleme în acest sens și recunoaștem această problemă. Însă noi, în calitate de comisie de anchetă, nu am avut uh, sarcina de a verifica uh, acest lucru și de aceea nici nu am formulat recomandări în acest sens, pentru că nu a făcut parte din ancheta noastră. Am încercat însă să arătăm că a fost într-adevăr o uh, problemă care a dus la consecințe și pentru uh, cetățenii olandezi. La, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, doamne președinte, și anume dacă recomandările comisiei noastre sunt similare cu recomandările comisiei CRIZ. Ei bine, recomandările noastre sunt făcute pe un anumit spectru. O serie de recomandări pot fi implementate astăzi dacă există voința politică. O mare parte s-a realizat deja, și anume, Parlamentul olandez a preluat toate recomandările noastre. Însă, există o serie de recomandări care trebuie să ducă și la acte normative recomandările noastre vor duce la uh, unele uh, legi care uh, um, vor intra în vigoare, cum ar fi băncile cu privire la supravegherea uh, băncilor. Vor exista și uh, norme cu privire la instrumente ce țin de uh, competențele autorităților de supraveghere naționalizarea ABN AMRO în 2008, uh, de exemplu. Nu există o uh, legislație olandeză care să reglementeze naționalizări. Însă, ne-am dat seama că ar trebui ca autoritatea de supraveghere să poată reacționa foarte rapid în anumite situații. Așadar, dacă sunt luate în serios recomandările pentru instrumente pentru autoritatea de supraveghere, atunci dreptul cu privire la aceste instrumente se va schimba, legislația se va schimba. Există multe măsuri pe care le-am recomandat și care ar trebui să ducă la legislație nouă. Dar asta este și problema. Legiferarea este o procedură relativ lungă. dar am putut uh, observa și că în timpul, uh, criz, că în timpul crizei se, pot, se poate reacționa și foarte rapid. Când există situații urgente, atunci se poate acționa și legifera foarte rapid. Sunt convins de asta. Noi am obligat Parlamentul să continue să lucreze și să devină un pionier în acest domeniu. Parlamentul acum trebuie să analizeze aceste probleme, trebuie să se asigure că guvernul uh, face ceea ce i s-a recomandat. Este ceea ce ar trebui să facem noi și în calitate de comisie de anchetă. În plus, avem senzația că este vorba de o situație urgentă și trebuie să menținem acest spirit pentru ca ceea ce am trăit până acum să nu se repete. Concluding remarks. Doamna Beres, aveți cuvântul. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să trag concluziile. Credem că acest schimb de opinii este de bun augur pentru ceea ce dorim și noi să facem în a doua parte a mandatului care ne-a fost încredințat. Multe din lucrurile pe care le-ați făcut și dumneavoastră în comisia dumneavoastră cu atâta eficacitate vor uh, face parte și din activitățile noastre și sperăm că veți da um, o privire și la uh, rezultatul muncii noastre, cum spuneam, raportul meu a fost adoptat cu o mare majoritate. Așa cum spunea și doamna Vortman Col, care acum uh, a plecat, dar sunt convinsă că o să mai discutați cu ea, și dimensiunea europeană a muncii dumneavoastră este esențială. În timpul expunerii dumneavoastră am uh, observat că ați vorbit despre plafonul de 100 de mie de euro pentru depozite. Evident că așa ceva ar trebui să fie valabil și la nivel european, nu numai um, în țările de jos. Avem atât de multe probleme la nivel internațional încât ar fi cu adevărat păcat dacă la nivel european nu am profita de uh, acele uh, măsuri care sunt uh, mai degrabă convergente, acele lucruri pe care le împărtășim și care ar putea să fie în profitul tuturor. Știu că într-un, uh, în cadrul unui mandat atât de uh, țintit asupra piețelor financiare, nu ați abordat și alte aspecte, așa cum ați spus, dar asta nu vă împiedică să vă gândiți și la um, alte lucruri, precum strategia americană în ce privește ratele dobânzii și derivele care au rezultat de aici, mai ales în ce privește o, uh, um, operațiunile speculative. Vă mulțumim foarte frumos uh, pentru răspuns faptul că ați fost prezent, faptul că ați răspuns la întrebările noastre și că ne-ați uh, împărtășit uh, constatările pe care le-a făcut Comisia dumneavoastră. Mulțumim, uh, doamnă Beres. Domnule David. vreau să vă mulțumesc în numele tuturor colegilor pentru prezentarea dumneavoastră, pentru dezbaterea foarte rodnică pe care ați suscitat-o și sperăm să vă mai primim printre noi și vă urăm Um, succes cu ocazia viitoarelor alegeri pentru Parlamentul uh, olandez. Cum nu mai avem nimic altceva pe ordinea de zi pentru astăzi, vreau să vă anunț că următoarea noastră reuniune va avea loc pe 11 noiembrie la orele, începând cu orele 15. Vă mulțumesc!